Dear colleagues, welcome. Dragi colegi, bun venit din nou la muncă. Vă urez, desigur, la mulți ani, un an nou fericit. Sper că ați avut o vacanță cât mai plăcută și v-ați odihnit și acum am venit să ne începem activitatea cu reuniunea comună Econ și Buget pe care o să o coprezidez cu colegul Petru Sarvaman de la buget în legătură cu FC2. Nu cred că e mult de spus. Știm că avem un dosar legislativ important de care ne ocupăm, avem și o evaluare care trebuie făcută și lucrurile se vor face în paralel de către coraportori. Nu trebuie să vă mai spun cât de important este pentru viitorul economiei europene o îmbunătățire reușită a planurilor de investiții și sperăm că această prelungire va fi oportunitatea de a îmbunătăți capacitatea planului de investiții pentru a declanșa investiții și investiții bune în Europa. O să-i dau cuvântul co-președintelui pentru câteva observații, dacă doriți. Mulțumesc, domnule Gualtieri. Nu e mult de adăugat. Cred că putem trece la punctele tehnice 1 și 2 și să aprobăm ordinea de zi. În ce privește anunțurile, aș vrea doar să spun în numele meu și al Comisiei de Buget că n-am avut nicio reuniune, de fapt, din noiembrie 2015, spune vorbitorul, dar am avut trei evaluări din partea Comisiei în legătură cu utilizarea garanției și funcționarea FC și evaluarea BEI și evaluarea externă de către Ernst și Young în ce privește aplicarea regulamentului EFSI. De atunci încoace știm cu toții că a existat o altă propunere 2.0, Consiliul și-a adoptat poziția pe 6 decembrie. Aceasta este situația și suntem aici pentru a discuta modul în care să continuăm să procedăm. Eventual începem cu fondul problemei. O să vă dăm uh, cuvântul domnilor uh, Bulman sau Fernandez, cei doi raportori. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă urez bun venit, să vă spun uh, la mulți ani și să vă urez o după amiază plăcută. Sper că va fi un an bun pentru Parlamentul European, pentru instituțiile europene, pentru Uniunea Europeană în ansamblu și pentru cele 500 de milioane de cetățeni care au nevoie de acest lucru. Cred că putem spune că EFSI, Fondul European pentru Investiții Strategice, a fost uh, o reușită și a, deși e o reușită, asta nu înseamnă că nu se poate îmbunătăți pe mai departe nu înseamnă că nu putem să mai perfecționăm abordarea. Trebuie să examinăm modul în care se implementează fondul și ce se poate face mai bine pe viitor. Obiectivul inițial era de a mobiliza 315 miliarde de euro inclusiv o fereastră pentru IMM-uri această fereastră pentru IMM-uri a văzut o implementare care a depășit cele mai optimiste așteptări. 388.000 de companii din întreaga Uniune Europeană au fost sprijinite și e o cifră în continuă creștere în toate cele 28 de state membre. Acum uh, câteva luni erau 27 de state membre, dar cifra a crescut. Partea care mai rămâne din fond, care nu e pentru IMM-uri, a avansat puțin mai lent, dar anul trecut încă se vorbea de efectul de multiplicare. Dezbaterea a avansat acum și se vorbește despre modul în care putem trece dincolo de la 315 miliarde la 500 de miliarde de euro. Desigur că va fi nevoie de ceva timp înainte de a înțelege impactul de plin asupra creării locuri de muncă, unul dintre obiectivele principale ale planului. Uniunea Europeană are nevoie în continuare de mai multe investiții să acopere lacunele de pe piață sau ce nu funcționează bine, iată de ce fondul a fost de important. Întotdeauna s-a pus problema adiționalității, definiția pe care am avut-o în regulament pentru adiționalitate. E una care e greu de îmbunătățit. Întrebarea care se pune este dacă cei care implementează fondul implementează bine definiția. în ce privește Comisia de Investiții și Banca Europeană de Investiții trebuie să interpreteze în mod adecvat spiritul regulamentului și în acest caz concret trebuie să citească cu atenție definiția adiționalității. E un obiectiv pe care trebuie să-l avem în vedere și e ceva extrem de important pentru Parlamentul European și a fost de la bun început. Dar trebuie de asemenea să examinăm și echilibrul geografic uh, dorit. Desigur, acest fond nu trebuie să înlocuiască politica de coeziune, asta e limpede, dar trebuie să acopere unele lacune, unele lucruri pe care piața nu reușește să le facă. Și coeziunea este unul dintre criteriile de eligibilitate pentru a primi fonduri. Deci e important să avem o bună distribuție geografică și o bună distribuție între sectoare. Dar nu uitați că statele membre, regiunile, trebuie să-și însușească acest proces și oportunitatea pe care o reprezintă Fondul European pentru Investiții Strategice. E un lucru care cred că n-a mers foarte bine, ceva care ar fi putut să meargă măcar puțin mai bine, și anume aplicația consultativă pentru investiții, care ar trebui să dea mult sprijin celor care cer această finanțare. care trebuie să fie o interfață cu autoritățile locale și regionale în acest sens. Banca Europeană pentru Investiții până în prezent a dat un împrumut minim de 16.000 de euro. Acesta e împrumutul cel mai mic. Dar nu uitați că pot fi vorba de lucruri tematice între state membre, însă avem nevoie de un fel de platformă între statele membre care să urmărească un obiectiv important de a se îndrepta spre Uniunea Energetică. Aceste platforme ar putea să se conecteze între ele, să conecteze proiectele cele mai mici să dea posibilitatea de a avea o imagine de ansamblu pentru întreaga Uniune Europeană și acesta e un lucru care trebuie să devină realitate. Ne așteaptă multe eforturi de făcut, sunt îmbunătățiri care pot și trebuie făcute. Trebuie să tragem învățăminte din implementarea acestui fond. Cu toate acestea, după cum văd eu lucrurile, trebuie să spun, că a fost o inițiativă extrem de pozitivă a Uniunii Europene pentru a încuraja investițiile și a crea locuri de muncă. Mulțumesc. Președintele, acum coraportorul de la ICON, domnul Bulman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și lui Emanuel pentru introducerea pe care a făcut-o. Și eu aș vrea să vă urez tuturor un an nou fericit plin de energie, de angajamente și cred că nu e nicio cale mai bună de a începe decât cu discuția unor mai bune investiții în Europa. Mi se pare un început extrem de bun și cred că e convingerea majorității Parlamentului că avem o legislație bună în legătură cu fondul pentru investiții strategice, dar după cum spunea și colegul Emanuel, nu suntem mulțumiți în legătură cu toate elementele implementării strategiei și cred că se pot face îmbunătățiri, ceea ce se leagă de selecția programelor, chestiunea adiționalității care a fost deja menționată. Sunt multe proiecte care ar fi fost finanțate în orice caz, chiar și fără EFSI. Deci, întrebarea care se pune este dacă s-au luat sau nu deciziile bune la EFSI, cum ne concentrăm pe lacune, uneori avem impresia că tabela de marcaj introdusă pentru instrumente în legislație n-a fost utilizată adecvat pentru a asigura că investițiile sunt coordonate corect. Întrebarea la care răspunsul ar fi negativ, ce se întâmplă cu platformele pentru investiții, pentru a transmite inițiativele la regiuni, pentru a veghea că IMM-urile pot să participe, să facă parte <clears throat> din activitatea de modernizare, un lucru care s-a făcut în prea mică măsură sau nu s-a făcut deloc. Și o altă întrebare legată de structura organizatorică a EFSI. Cred că e un lucru la care trebuie să ne gândim. Uneori avem impresia că principalul uh, sprijinitor uh, face prea mult din afacerea obișnuită, business as usual, activitatea obișnuită pe baza metodelor deja verificate și testate, dar nu adoptă și noul spirit și această inițiativă a Comisia Parlamentului și statelor membre. Comisia însăși și a transmit propunerea legată de FC 2.0. Cred că sunt mai multe aspecte pozitive. Modul în care sunt tratate datele din tabela de marcaj care să fie publice și stabilirea unei sume mai mari pentru investiții în dezvoltare durabilă. Sunt și unele întrebări legate de absența de bani noi, cum să ai un efect mai mare fără sume suplimentare de bani. Cred că acea discuție e extrem de utilă și să încercăm să mărim sumele folosind trucuri, fără a mări eficacitatea, sunt aspecte critice pentru noi Parlamentul recunoaște nevoia unei extindere a EFSI și recunoaște obiectivele, dar nu putem doar să sprijinim această idee fără a corecta ceea ce considerăm că sunt lacune, lipsuri sau probleme. Trebuie să vegem că avem îmbunătățiri la FC1. Există acest raport pe care va trebui să-l examinăm în primul rând pentru că trebuie să vedem ce a mers bine, ce n-a mers bine, unde se pot face îmbunătățiri și apoi legislația legată de FC2. Tot acesta trebuie să corespundă și să încercăm să asigurăm că până la jumătatea lui mai ceea ce se tratează în comisie să putem uh, încheia activitatea legată de legislație și sperăm că vom putea face asta în președinția malteză înainte de vacanța de vară. Acesta e calendarul de bază pe care îl avem. Vom oferi detalii suplimentare din momentul în care vor fi disponibile. Audierea pe care vrem să o avem, de exemplu, cu experți în legătură cu valoarea activităților efectuate de EFSI sunt câteva aspecte tehnice. Știți care sunt obstacolele administrative, dar toate aceste chestiuni se vor rezolva viitorul apropiat și în momentul în care vom avea soluții tehnice pentru calendar, vom comunica datele către dumneavoastră și sperăm că vom putea să facem ceva care să corespundă cu FC1, sprijinit de ambii coraportori, colegii mei, Jose Manuel și alții, consideră că e o mare sprijin din partea grupului, a existat un angajament deosebit din partea diverselor grupuri și sperăm că în a doua fază lucrurile vor continua să fie la fel, pentru că obiectivul, de fapt, merită acest lucru și vă mulțumesc foarte mult pentru acest sprijin. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult ambilor coraportori. Nu văd raportorii din umbră de la PP și SND. Atunci Eva Paunova are cuvântul în numele domnului Caras. Bună ziua tuturor, la mulți ani! Eu voi vorbi în numele raportorului din umbră astăzi. Are o întâlnire importantă la Viena, așa că nu a putut să vină, îți cere scuze. Domnul, domnul raportor din umbră consideră că uh, este foarte important să ne uităm la rezultatele pozitive și să privim înspre viitor pentru a ne concentra pe ce urmează în anii care vin. Regulamentul FC este la baza planului de investiții Juncker și a intrat în vigoare acum în jur de 2 ani. El a contribuit deja la crearea de locuri de muncă, creștere economică și competitivitate în Europa. Este un început foarte bun. Doresc să adaug și, și eu ceva la cifrele pe care le-au pomenit colegii. Până acum, un 164 de miliarde de euro au fost mobilizate, reprezentând 52% din suma țintă uh, din uh, investițiile private și publice, în beneficiul a 200 Uh, beneficiul la 200 uh, de uh, companii și este oricum nevoie de investiții noi în continuare. Și mai avem cale lungă de mers. Toate cele trei evaluări pe care le-ați și menționat deja, făcută de BI, una, una de comisie și una, o evaluare de impact a Ernst Young, au uh, relevat că există neajunsuri în implementarea EFSI pe care trebuie să le rezolvăm. Regulamentul de modificare prezentat în septembrie de către Comisie uh, a rezolvat una dintre aceste probleme și a prelungit uh, instrumentul până la sfârșitul perioadei de programare, lucru binevenit pentru că Parlamentul l-a cerut. Însă rămân câteva întrebări fără răspuns. Printre ele, provocările referitoare la nevoia unei adiționalități mai bine definite a proiectului pentru, proiectelor pentru a uh, contracara uh, situațiile uh, de investiții uh, care nu sunt bune, crearea unor platforme de investiții care nu au fost încă implementate, precum și cooperarea cu Um, băncile de promovare de la nivel național. Colegul meu dorește să mai sub, sublinieze ceva, lucru foarte clar și pentru cei care ne privesc pe internet, anume Investițiile sunt un maraton, nu o cursă de viteză, deci vom avea nevoie în cele din urmă de investiții pe termen lung, durabile și de mai multe proiecte de infrastructură și investiții inovatoare precum uh, cele în noi surse de energie și investițiile în domeniul digital. Sunt, în, um, sunt încredințată că trebuie să rezolvăm multe probleme pentru a ajunge acolo și um, tot în numele lui Otmar doresc să uh, le mulțumesc ambilor coraportori. Acum voi vorbi în numele meu personal, în minutul care urmează, pentru că eu am fost raportor din umbră la IMCO pentru um, proiectul de aviz. EFSI nu este un panaceu pentru toate problemele noastre în investiții în Europa, însă este un instrument de facilitare, facilitare foarte bun care a funcționat până acum și a dat rezultate concrete. Am spus asta în avizul de la IMCO, și aș aprecia foarte mult dacă raportorii uh, ar prelua ideile mele, anume, doar 10% din uh, investițiile EFSI în sectorul digital uh, sunt o cifră uh, prea mică. Și toți colegii mei de la IMCO, aveți două minute, întrerupe domnul președinte, vă rog să încheiați. Voi încheia. Dorim investiții în aceste proiecte mai riscante, dar care pot să aducă plus valoare mai mare în Europa uh, și um, dorim să ne concentrăm mai mult pe piața unică digitală. Așadar, uh, și eu uh, aștept colaborarea cu dumneavoastră pentru FC2. Președintele, mulțumesc de la, din Comisia pentru Bugete din partea socialiștilor și democraților. Dorește cineva să intervină? Dacă nu, din partea conservatorilor, uh, vă rog, domnul Marca. Mulțumesc, domnule președinte. EFSI este un instrument pentru investițiile cu risc mare, după cum au spus și coraportorii. Dar și pentru uh, investiții complementare care nu ar fi fost niciodată finanțate fără EFSI. EFSI este finanțat uh, în detrimentul uh, unor alte facilități precum Orizont 2020 sau FCM. După cum am spus în trecut, dacă folosim aceste fonduri pentru proiecte precum uh, izolarea uh, clădirilor de apartamente din Franța, în vreme ce alte țări acest lucru se face din bugetul național, atunci nu e o politică foarte bună. Așadar, trebuie să avem reguli mai clare în FC2. Eu sunt pentru proiectele care îmbunătățesc eficiența energetică, dar uh, trebuie să existe și complementaritate. Asta înseamnă că trebuie să fie def- definită mai clar adiționalitatea, pentru că uneori avem proiecte foarte bune, cum a fost cel din Franța, însă banii sunt luați de la alte proiecte și folosite pentru um, proiecte care sunt bune în esență, dar trebuie să fie făcute din fonduri naționale. Așadar, FC2 este binevenit. Uh, se concentrează pe regiuni, pe IMM-uri și pe alte dimensiuni neglijate până acum, dar trebuie să fim foarte atenți astfel încât să nu furăm bani de la programe de inovare sau proiectele de inovare și uh, de la alte rubrici. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc! Uh, domnul Lunas. Mulțumesc, domnule președinte, vă urez și eu la mulți ani tuturor. Suntem în etapa a doua a EFSI și uh, este o idee bună să avem mai multe investiții, însă știm cu toții că nu este o soluție universală pentru uh, ce se întâmplă. Într-adevăr, situația cu investițiile în Europa se îmbunătățește încet, însă piața încă este nesigură. Uniunea Europeană este considerată un loc uh, costisitor pentru a face afaceri și complex. Dacă dorim o perspectivă pe termen lung, trebuie să facem mai mult, trebuie să tăiem birocrația, trebuie să eliminăm uh, barierele comerciale, obstacolele comerciale, trebuie să implementăm anumite reforme în anumite state membre și vă rog să țineți minte acest lucru. Una dintre cele mai mari probleme este faptul că este instabilitatea uh, uh, atmosferei de investiții, climatului de investiții. În acest sens aș avea vreo două întrebări. Există semne pozitive, uh, există rezultate bune în prima perioadă de implementare a EFSI, însă mi se pare prea devreme uh, să ne dăm seama de succesul real S-a vorbit despre rapoartele de evaluare, însă nu am auzit nimic despre raportul Curții de Conturi, care a fost deja publicat și în care s-a menționat că planul de a crește investițiile și de a le extinde a fost prea timpuriu și că nu există destule dovezi că această uh, creștere este justificată. Deci vă rog să analizați și acest raport. Încă o întrebare referitoare la evaluare și apoi la adiționalitate. Uh, este, putem să ne limităm la analiza tridimensională sau este nevoie de mai mult, mai ales în ceea ce privește fondurile de la FCE și Orizont 2020? Uh, chiar s-a demonstrat că proiectele de, uh, pentru inovare și cercetare nu au suferit, nu am văzut date în acest sens. A doua întrebare referitoare la adiționalitate îmi doresc ca Comisia să-și atingă obiectivele, însă succesul EFSI nu se poate măsura doar prin output. Trebuie să știm mai multe despre proiectele selectate și să vedem care sunt cele viabile uh, și trebuie să știm că acestea nu ar fi fost făcute fără EFSI. Cu siguranță, definiția adiționalității trebuie să fie mai precisă, mai ales pentru anumite state membre. Mai am o întrebare referitoare la conținut. Poate ar fi de ajutor un sistem de delegare de competențe mai mare de la BI la băncile um, de promovare pentru a preveni uh, suprapunerea de competențe. Poate că băncile la nivel național ar putea să facă mai mult. Acest lucru nu s-a discutat încă, președinte. Mulțumesc foarte mult. Domnul Colmel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu voi începe prin a vă ura un an nou fericit. Să sperăm că vom avea un an mai plin de succese de față de uh, 2016. Este foarte bine că ne gândim cum putem promova investițiile în Uniunea Europeană și cum putem stimula creșterea și competitivitatea. Dar cred că trebuie să pornim de la zero și să ne gândim, există o dovadă în istorie cum că s-au reușit aceste lucruri prin investiții de stat pe termen lung, adică promovarea competitivității și creșterii. Am avut vreun exemplu în acest sens sau putem conchide că intervenția statului uh, ar dăuna competitivității. Eu aș înclina să cred că da. Colegii au vorbit despre succesele FC, însă eu nu am văzut vreo uh, dovadă că ar exista vreo coroborare a acestor succese și uh, trebuie să facem o deosebire între investițiile în sectorul public și în sectorul privat. Dacă investim în sectorul public, în statele membre, nu facem decât să încurajăm statele membre să investească pe bani împrumutați. Cu siguranță asta se poate și fără EFSI. Și atunci când vine vorba despre investițiile private, nu cred că se poate să înființeze o autoritate publică, oricât de greu a încerca, pentru a stabili care proiecte sunt durabile și care îndeplinesc cerința referitoare la adiționalitate. Trebuie să fim foarte critici, foarte preciși și să fim realiști. Mulțumesc, domnule Kölmel, că v-ați și încadrat în timp. Chiar îi rog pe colegi să se încadreze în cele două minute, pentru că altfel stăm aici până la șase și mai avem și altele de făcut, nu? Domnul Ramosa, de la ALDE, din partea Econ, uh, sau altcineva din partea ALDE ca să, ca să îl uh, reprezinte. Dacă nu, domnul Torvalds are cuvântul acum, tot din partea ALDE de la buget. Două minute. Thank you, uh, Chair, and uh, Happy New Year to, to everyone. Mulțumesc, la mulți ani tuturor. În timpul vacanței de Crăciun am citit câteva, câteva studii în legătură cu istoria europeană, biografia lui Jean Monnet și am, amintirile sale. Și un lucru foarte interesant în biografia și amintirile sale este că în memoriile sale, după război, el își dorea ca statele europene să își investească 27% din venitul intern pentru um, a putea prospera împreună. Deci noi am rămas cumva în urmă față de acest ideal. Însă atât și domnul Fernandez cât și domnul Bulman au uh, lucrat foarte bine în timpul acestui proces și acum trebuie să îmbunătățim aspectele tehnice pentru că dacă dăm bani IMM-urilor, am putea să le limităm uh, și ca acestea să nu mai fie în uh, avangarda tehnologiei. Deci, doar pentru a îmbunătăți lucrurile, mm, trebuie să privim altfel uh, adiționalitățile când vorbim despre tehnologie. Europa cred că ar putea să acționeze mult mai bine pe acest uh, um, front. Foarte bine l-ați citat pe Jean Monnet și ați uh, respectat timpul de vorbire. Econ Gue, Fabio De Masi. Da, mulțumesc și eu urez la mulți ani tuturor. Această dezbatere nu are loc într-un vid, Așadar, aș dori să revenim la principiile de bază. Nu mă surprinde că anumite aspecte ale FC nu au uh, mers cât, pe cât de bine ne așteptam. O problemă de bază a investițiilor în Europa este um, aversiunea la risc. Eu nu sunt 100% convins de acest lucru am pus, rata investițiilor era mai mare înainte de criză și mi se pare destul de clar că într-un context economic în care cheltuielile guvernamentale scad, tendința de a investi nu este foarte puternică. Așadar, cred că la începutul acestui an rezoluția noastră ar trebui să fie să ne gândim cum putem să demarăm din nou investițiile publice nu mă surprinde deloc că atunci când uh, acorzi investitorilor privați anumite garanții, uh, există, se creează un anumit aspect de uh, de lăsare, pentru că dacă primești bani gratuit, înseamnă că nu mai trebuie să faci niciun efort. Trebuie să punem accentul și pe adiționalități și să examinăm parteneriatele public-private, Curtea de Conturi germană a considerat întotdeauna că aceste parteneriate public-private sunt uh, mai costisitoare pentru uh, contribuabil, pentru că trebuie să finanțăm profiturile mm, companiilor private. Deci nu sunt 100% convins atunci când uh, se vorbește de această regulă de aura investițiilor Unii spun că ar trebui să uh, scoatem cheltuielile pentru apărare din uh, cheltuielile deficitului și de ce nu putem să facem același lucru și pentru alte cheltuieli? Da, sunt chiar aici, la mulți ani tuturor, foarte pe scurt și eu. Vreau să mă concentrez pe Uh, întreprinderile sociale și băncile cooperative. Nu vedem efectul acestora și efectul asupra acestora și nu încerc, nu reușim să obținem nicio informație de la, de la Banca Europeană de Investiții. Vorbim întotdeauna despre simplificare, despre um, că lucrurile trebuie să fie mai transparente pentru cetățeni, însă IMM-urile și cetățenii privați nici măcar nu cunosc existența acestui, pro- acestui program și există straturi peste straturi de birocrație până când se ajunge la cetățeanul de rând, rând sunt diverse dopânzi care trebuie să fie plătite. Nu mi se pare că este un sistem eficient, vorbim de 125 de milioane până la sfârșitul anului 2016 în cooperative, nu am văzut probe în acest sens, nu am văzut date concrete, așadar din nou Cred că investitorii privați sunt cei care beneficiază de pe urma acestui program. Noi nu suntem împotriva investitorilor, însă uh, eșuăm în ceea ce privește economia socială și acum vrem să alocăm și mai multe fonduri fără accesul celor care au nevoie cel mai mult de bani. Avem nevoie de uh, informații în legătură cu investițiile, avem nevoie de transparență și responsabilitate. Din păcate, nu am văzut niciun fel de probă în acest sens. Nu toate statele au uh, sisteme publice bancare și um, cetățenii nici măcar nu știu că acest fond există, nu știu cum să își depună o cerere. Deci simplificarea este um, menționată, dar e timpul să trecem de la vorbe la fapte, pentru că acolo se întâmplă de fapt totul. Vă mulțumesc din partea verzilor, raportor din umbră, domnul Eichhout. Vă mulțumesc uh, și eu vă urez uh, la mulți ani, bineînțeles, uh, bineînțeles comisiei și sper că în acest an comisia va lucra și asupra credibilității sale, pentru că până acum în evaluarea EFSI Singurul mesaj din partea Comisiei este că este un succes și pot, trebuie să fie continuat. Nu este o evaluare credibilă. Cu toții știm că dacă ne uităm în evaluările independente, au fost exprimate multe critici. Am susținut FC1 pentru că considerăm că investițiile sunt cruciale pentru economie și sunt cruciale, însă dacă sunt făcute bine. Trebuie să avem o prioritizare transparentă și toate aceste aspecte au fost criticate de evaluările, evaluările interne ale BEI, dar și de uh, Curtea de Conturi și alte evaluări independente care au fost menționate deja. Și dacă nu luăm în serios aceste critici, uh, nu ne facem treaba corespunzător, pentru că vrem să continuăm politicile de investiție, însă în mod corect, pentru ca aceste investiții să meargă în direcția cea bună și ca privatizarea să meargă în direcția cea bună și adiționalitățile să meargă acolo unde e trebuie. Și asta ni s-a promis în acest plan de investiții. Așadar, trebuie să lucrăm pentru a îmbunătăți lucrurile. O simplă continuare nu va fi suficientă și sper că Comisia înțelege acest lucru și să nu spună doar că este planul de investiții Juncker și trebuie să fie continuat uh, indiferent ce se întâmplă. Trebuie să examinăm direcția investițiilor dacă vedem că sunt multe investiții în transport către infrastructuri pentru combustibili fosili. Dacă ne uităm la echilibrul geografic, unde vedem că o mare majoritate de investiții merg către state cum ar fi Regatul Unit, Franța și Germania, acest lucru nu este satisfăcător pentru că este nevoie de investiții în celelalte state membre. În al treilea rând, uh, efectul de angajare trebuie să fie mai permanent. Până acum am văzut că locuri de muncă permanente s-au creat în număr de doar 7000, o cifră mult prea scăzută. Trebuie să îmbunătățim transparența, prioritizarea, tabela de marcaj trebuie să fie transparentă și deschisă publicului și dacă acest lucru nu se schimbă, va fi dificil să aprobăm continuarea acestui program. Avem nevoie de politici bune care să schimbe cursul Europei. Vă mulțumesc, domnule Eichhout. Nu-l văd pe domnul Maragal în sală de la Comisia Bugete. Îl întreb pe domnul Taran dacă dorește să adauge ceva la intervenția verzilor. Din păcate, nu sunt uh, în stare să-l înlocuiesc pe domnul Maragal, care este încă în Spania. Mulțumesc. Cer, trecem mai departe. EFDD. Aveți cuvântul. Am o voce foarte puternică, nu credeam că aveți nevoie de microfon. Când se va opri Uniunea Europeană să ia bani de la contribuabili pentru a finanța pe alții? Guvernele nu creează locuri de muncă, ci uh, întreprinderile. Aș fi crezut că comuniștii din estul Europei uh, și-ar fi dat seama că acest lucru nu funcționează. Dacă mm, susținem proiecte printr-un, printr-o ștampilă guvernamentală și încurajăm fondurile să investească în aceste scheme, uh, nu mi se pare corect atunci când pensionarii își pierd banii uh, în, în urma eșecurilor acestor scheme. Dar putea să fie numită o escrocherie și nu cred că mi se pare, nu cred că este modalitatea bună de a continua Uh, din fericire, Regatul Unit nu va mai fi parte din Uniunea Europeană în curând, deci nu vom mai avea această problemă. Vă mulțumesc. Nu mai văd vreun membru din Comisia Bugete la, din partea FDD. Uh, Domnul, din partea ENF de la Econ, doriți să spuneți ceva? Nu? Este de acord cu mine. Bun, atunci trecem la intervențiile spontane. Domnul Rubic. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, aș dori să urez și eu tuturor la mulți ani. Reiterez și eu că fără producție și servicii nu poate să existe progres, deci trebuie să ne asigurăm nu poate să existe consum. Deci trebuie să avem producție și servicii și trebuie să investim, însă nu putem fi întotdeauna siguri că ceea ce investim uh, va avea un, uh, rol de succes. Așadar, trebuie să ne asumăm anumite riscuri și de aceea trebuie să ne asigurăm că, în special pentru IMM-uri, Uh, acestea vor putea să fie susținute pentru a putea fi competitive pe piață. Uh, însă avem nevoie de garanții de performanță pentru a avea succes în comerțul internațional. De aceea sunt resurse limitate la nivel, la nivel național și Trebuie să utilizăm cel mai bine fondurile europene. Trebuie să uh, examinăm miliardele care merg de la Banca Europeană de Investiții către băncile naționale. Astfel vom avea uh, anumite fonduri de garantare cu. De asemenea, trebuie să utilizăm uh, și mai bine sistemul de comercializare a emisiilor. Am putea să creștem eficiența acestui domeniu și ar fi foarte bine pentru, și pentru politicile de dezvoltare, care ar uh, reprezenta un pas înainte semnificativ dacă ne asigurăm că toate politicile de investiții care uh, au loc în statele în dezvoltare vor avea garanții care pot să fie adoptate de fonduri, ar fi o soluție în beneficiul tuturor. Mulțumesc, doamna Pervanș Beres. Vă mulțumesc foarte mult, domnule copreședinte. Este primul nostru, prima noastră reuniune Econ Bugete pe acest dosar FC2. Multe lucruri au fost deja spuse, eu aș dori doar să mă întreb cum uh, se înscrie această procedură în negocierile cu Consiliul. Înainte aveam câteva obiective foarte clare uh, care au fost uh, importante în definirea unei poziții comune a Parlamentului față de Consiliu. Acum deja Consiliul a făcut multe progrese din fericire, compunerea comisiei ține cont, propunerea comisiei ține cont de multe dintre propunerile noastre pe FC1 care nu au fost reținute în mod corespunzător. Așadar, sper că de această dată ceea ce au spus cei doi coraportori se va adeveri. Mai există și câteva elemente identificate asupra cărora nu voi reveni, pentru că este evident tranziția ecologică, cum va fi introdusă această idee dezbătută și care până la urmă nu a fost inclusă în EFSI, uh, cum vom avea niște cote specifice pentru uh, provocările pe care le cunoaștem. Un alt punct în legătură cu care, două puncte pe care aș insista, și care mi se pare că constituie axe interesante pentru definirea poziției Parlamentului. Primul lucru este că în, pentru început nu suntem 100% convinși că ghidarea acestui uh, fond trebuie să fie în mâinile BEI. Din motive practice am înțeles că pentru Comisia Europeană era o modalitate practică de a uh, implica bei în acest uh, program. Mi s-a spus că va îmbunătăți guvernanța BEI și capacitatea sa, însă aici uh, mai este mult de făcut. Și cred că dacă Parlamentul nu folosește proiectul FC2 pentru a uh, solicita o schimbare în guvernanța BEI și pentru a-i obliga să își asume mai multe riscuri, pierde o ocazie foarte bună. În al doilea rând, în ceea ce privește investițiile sociale, știu că nu acest lucru este în centrul preocupărilor atunci când se vorbește despre investițiile din programul Juncker. Însă, cred că colegul de la grupul Verzilor a menționat acest lucru, au, s-au făcut anumite lucrări, în special la inițiativa lui Laszlo Andor, comisarul pentru afaceri sociale, care insistă pe utilizarea uh, ocupării pentru a uh, promova investițiile sociale. Și cred că Parlamentul ar trebui să susțină acest uh, aspect. Vă mulțumesc. Nu mai avem alte solicitări de intervenție. Dacă dorește și altceva, dacă doriți să interveniți, acesta este momentul. Foarte bine. Atunci avem un reprezentant al comisiei aici, domnul Giorgio Chiron Cazzoni, căruia îi dau cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor distinșilor uh, eurodeputați pentru o discuție foarte interesantă și pentru ocazia pe care o dați comisiei să participe la această primă reuniune, să intervină, după cum ați spus, și dumneavoastră și mulți membri. Implementarea EFSI a fost pentru noi uh, destul de reușită S-au prezentat multe date statistici, eh, deci nu o să le repet, mai ales fereastra legată de IMM-uri a fost aplicată s-a utilizat atât de multe cât a trebuit să mărim cât mai mult resursele disponibile în baza bazei legale. Cu toate acestea, Comisia e conștientă de unele dintre criticile formulate, dar și de unele dintre elementele de ineficiență care au uh, apărut în implementarea EFSI. Mulți dintre dumneavoastră au menționat adiționalitatea. E într-adevăr un domeniu foarte dificil, pe de-o parte, în noua propunere pe baza ce s-a spus în Parlament și de către alți factori implicați, am pus un accent mai strict mai sever pe adiționalitate pentru a ne ocupa de situații unde există lacune pe piață și criteriile de eligibilitate în sine, să se refere la asta și cu o definiție mai amănunțită și cu exemple. În același timp, ca reacție la unul dintre observațiile făcute astăzi, noi am propus excluderea um, investițiilor în autostrăzi în state care nu sunt state membre, pentru că noi considerăm că piața se poate ocupa de acestea. În același timp, adiționalitatea nu poate să fie doar impusă prin criterii rigide sau prin reguli rigide. E mai important uh, să existe elementul de transparență și două aspecte importante în această privință nevoia ca propunerea comisiei să mărească transparența, cerând comisiei sau Comitetului de Investiții să dea explicații amănunțite cu privire la motivul pentru care consideră că o investiție poate să beneficieze de o garanție de la bugetul european și în același timp tabela de marcare să fie disponibilă public făcând mult mai transparent procesul de investiție, o să mărească și o să îmbunătățească mecanismul de feedback și o să mărească adiționalitatea. Suntem conștienți în, aceeași, în același timp de nevoia de a îmbunătăți echilibrul regional și geografic al EFSI. Un rol cheie ar trebui să fie jucat în acest sens de către hubul uh, consultativ de investiții european cu o prezență mai mare locală propusă de noi și o consiliere locală pentru a consolida relațiile dintre BEI și uh, cei care promovează proiecte, după cum au spus unii dintre colegi. Investițiile nu sunt o cursă de viteză, ci o cursă lungă, un maraton. E nevoie și de consiliere adecvată în același timp, pentru a îmbunătăți aplicarea în țările care participă la proiectele de coeziune, propunem criterii mai flexibile de eligibilitate în țările coeziune, permițând, de exemplu, și autostrăzi, dar și o definiție mai largă a investițiilor industriale în aceste domenii. Să nu uităm de un alt aspect foarte important și anume o combinație mai ușoară cu fondurile structurale tratat atât în EFSI cât și în propunerea separată și anumită propunere omnibus, regulamentul dispozițiilor comune. Aș vrea de asemenea să subliniez faptul că sunt și alte aspecte calitative de care trebuie să se țină cont și contăm foarte mult pe Parlament. După cum a spus doamna Beres, ne-am bazat foarte mult și pe discuțiile anterioare când am făcut această propunere. Ceva foarte important pentru noi să consolidăm aspectele de evitare ale taxelor și impozitelor din EFSI, pentru că BEI și dumneavoastră cu toții trebuie să am un exemplu. În încheiere, aș vrea să le mulțumesc ambilor raportori, domnul Fernandez, care a prezentat o imagine foarte bună în situație și domnului Bolman, cu care sunt într totul de acord în ce privește intenția de a încerca să încheie negocierile înainte de vacanța de vară dacă se poate într-adevăr în președinția malteză și e important să ne mișcăm cât mai rapid pentru a da investitorilor certitudine și a continua cu EFSI și după uh, vacanța de vară. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Gheran Casoni. Acum o rundă finală din partea coraportorilor pentru a se răspunde la unele dintre întrebările formulate de alți membri. Cred că o să înceapă acum domnul Bulman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș putea rezuma toate contribuțiile din partea colegilor, uh, cărora le mulțumesc pentru aceste contribuții. Unii dintre dumneavoastră a spus că suntem sceptici în legătură cu amestecul statului. Când se implică statul, lucrurile se strică și acesta e mesajul esențial. Eu cunosc foarte bine această dezbatere, e o dezbatere pe care am avut-o de-a lungul anilor în acest parlament. E un conflict fundamental și nu spun că nu e o discuție utilă, cu siguranță că nu, dar aș recomandat tuturor, având în vedere nivelul ridicat al șomajului în multe state membre ale Uniunii și având în vedere deficitele reale de investiții care există, să avem o abordare cât mai pragmatică în a trata problema. Observații fundamentale diverse elemente la care s-a făcut referire. Unii s-au pronunțat împotriva economiei eh, coordonate de stat, dar are convingerea că totuși eh, statul are un rol de jucat. Era vorba de idei emergente privind economia modernă de piață. Una dintre aceste idei care au fost apoi <clears throat> eliminate în ce privește economia modernă și cred că poate există și o zonă de consens. Am putea afirma că în comisia noastră se poate contura o majoritate în jurul ideii de a face o legătură între inițiative de stat și inițiative private într-o manieră inteligentă, dar se poate face și într-o manieră prostească. Poți să eșuezi cu totul dacă utilizezi fonduri ca să construiești autostrăzi într-o manieră nesăbuită. Dar există și o manieră inteligentă, ajutând oamenii să reducă costurile cu energie, investind în surse alternative de energie, cum ar fi cea solară. Iată pledoaria mea cea mai importantă, să ne concentrăm pe metode cât mai inteligente de a permite sectorului public și privat să coopereze și cred că e o temă care a reieșit din multe dintre contribuțiile colegilor și diverse lipsuri care au fost subliniate în politica socială, de exemplu. De asemenea, lipsuri sau lacune în ce privește modul în care se implementează din cauza modului în care nu se selectează suficient sau nu e suficientă inovativitate în selecție, aspecte tehnologice, de exemplu, care nu sunt suficient ponderate în procedura de selecție. Nevoia de mai bună guvernanță în egală măsură și asta a fost menționată. Vă sugerez așadar să punem toate ideile concrete în raportul nostru de evaluare. Să redactăm niște idei principale legate de modul în care vrem să reformăm EFSI, să conturăm al doilea EFSI pentru a putea promova investiții de înaltă valoare și să facem asta în calendarul pe care l-am stabilit și contez pe sprijinul dumneavoastră în acest sens și aștept cu nerăbdare să conlucrăm. Președintele, mulțumesc, domnule Bulman. Și acum, de la Comisia de Buget, domnul raportor Fernando Arecu. Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc tuturor colegilor pentru că au reamintit că Parlamentul, fiind unit, va continua să fie unit și coraportorii au aceleași obiective și intervențiile demonstrează că avem același obiectiv la afc 1 am reușit, de exemplu, să reducem la un miliard de euro reducerile de la Orizont 2020 și Connecting Euro Facility. Am îmbunătățit de asemenea și chiar mult textul. Am pus nevoile unei mai bune guvernanțe <clears throat> și de asemenea am inclus în regulament, de exemplu, coeziunea teritorială ca fiind un obiectiv și crearea de locuri de muncă. Dar vom continua să avem o problemă. Că acest fond cere o abordare proactivă și din partea beneficiarilor, o proactivitate din partea regiunilor. Am dat un exemplu <clears throat> cu Uniunea Energiei de care avem nevoie, despre care vorbim tot timpul. Asta obligă statele membre trebuie să reamintim că Parlamentul a fost cel care a inclus posibilitatea cu țările învecinate să utilizeze garanția pentru acest obiectiv. Dar trebuie ca statele membre să discute unele cu altele. Statele membre trebuie să utilizeze platformele, de exemplu, dintre țări pentru acest obiectiv care este extrem de important pentru Uniunea Europeană, mai ales în momentul geopolitic pe care îl trăim în prezent. Obiectivul acestei ședințe a fost în special de a vedea care este implementarea și executarea, ei bine, am început deja să vorbim și despre viitor. Consider că aspectul social, agricultura, acvacultura și pescuitul sunt deja în acest regulament. Sunt deja în spiritul regulamentului. Putem să clarificăm, desigur, și apare această idee, putem, de exemplu, să creăm platforme pentru obiectivul social cu regulamentul pe care îl avem și în prezent cred că trebuie să insistăm și pe un alt obiectiv, și anume că platformele sunt mijlocul cel mai bun pentru a reuni voințele, dorințele, până pune proiectele la un loc, dar și pentru a avea proiecte finanțate prin acest fond și de către fondurile europene structurale. Avem nevoie de această sinergie, fonduri structurale și fondul acesta pentru a avea o bună coordonare, pentru a avea o mai mare sinergie, trebuie să utilizăm aceste instrumente pe care le avem la dispoziție. Mai am o preocupare. Cunoaștem proiectele adoptate, cunoaștem proiectele respinse printr-o clauză de confidențialitate, dar nu cunoaștem proiectele care nu ajung să intre în sistem. Și uneori BEI le spune investitorilor, proiectul vostru e atât de mic că nici măcar nu-l includem, nici nu intră în sistem. Și ar fi important să vedem <clears throat> care sunt acele proiecte pe care beneficiarea vrea să le financeze și care nici măcar nu intră în sistem. Sunt sigur că în ce ne privește pe noi, Parlamentul și știu foarte bine și excelentul coraportor care lucrează cu mine, domnul Ludo Bulma, în ce ne privește pe noi. Vom face totul ca să avem cât mai rapid posibil acest regulament cu președinția malteză. Sper cu aceeași ambiție din partea celorlalte instituții, pentru că de partea noastră eu sunt sigur că am demonstrat deja și în trecut că vom munci, ne vom mișca rapid cu toți împreună vrem contribuția tuturor grupurilor politice pentru că obiectivul investițiilor, o mai bună competitivitate în Uniunea Europeană, locuri de muncă, coeziune teritorială, sunt obiective pe care le avem cu toții și e ușor de răspuns la întrebare. Europa are nevoie de investiții? Da, sigur că are nevoie de investiții. Europa are anumite lacune pe piețe, există niște eșecuri ale pieții pe care trebuie să le acopere, să le repare acest fond. Avem nevoie de mai multe locuri de muncă și trebuie să consolidăm de asemenea și competitivitatea. Și sunt convins că împreună vom reuși să avem un regulament îmbunătățit. Apoi va fi întotdeauna o altă problemă. Trebuie să respectăm regulamentul să îl interpretăm în mod adecvat regulamentul pe care sunt convins că îl vom adopta foarte rapid. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Sunt de acord întru totul cu ultimele cuvinte ale domnului Fernandes și, într-adevăr, este nevoie de consens la scară largă și de un angajament de a lucra în mod favorabil în incluziunii, dar și cu celeritate, respectând, respectând în același timp procedura și uh, nevoia de calitate. Din câte înțeleg, trebuie cerut întâi raportul de implementare și avem aici un calendar pe care îl voi citi. Firește, cred că am putea să ne gândim la un termen limită mai strâns pentru raportul de implementare, putem să discutăm pe această temă, însă acest calendar ar putea să fie compatibil cu concluziile președinției malteze și vom avea un rezultat bun după cum a spus și domnul Fernandez, un text legislativ bun este important, însă este important să ne folosim cât se poate de bine de instrumentele pe care le avem la dispoziție și e important să știm că schimbările pot aduce îmbunătățiri, dar avem încă posibilitatea de a ne bunătăți, capacitatea de a uh, uh, îmbunătăți combinația de garantare de la buget și fonduri uh, uh, FC și așa mai departe, de asemenea alocarea pentru proiecte mai riscante, dar care au plus valoare mai mare, uh, proiecte care nu ar fi luate în considerare din cauza neajunsurilor pieței și cred și eu că această muncă legislativă este o ocazie bună de a îmbunătăți felul în care folosim instrumentul EFSI pe care îl avem la dispoziție acum. Merge bine, dar este loc de mai bine. Audierea va avea loc în 22 ianuarie. Raportul de implementare va fi depus în 25 ianuarie. Prezentarea acestui proiect de raport în 13 februarie la Strasburg. Termenul limită pentru amendamente la acesta 28 februarie raportul legislativ 15 martie, aici. Poate putem să mai câștigăm o săptămână aici, dar nu cred că este esențial. 3 aprilie, uh, schimb de opinii. Um, raportul modificat 10 aprilie și vom vota în comisie în 15 mai și trilogul va începe imediat în 17 mai. Cam acesta este calendarul planificat și sperăm putem, că putem să încheiem acest dosar înainte de vacanța de vară, astfel încât legislația să fie deja adoptată. Domnule copreședinte, ați dori să adăugați ceva? Mulțumesc, Roberto. La nivel general, aș dori să adaug, pe scurt, că înțeleg foarte bine ce facem. Uh, înțeleg că nu este vorba despre o cursă de viteză, ci de un maraton, după cum s-a mai spus deja în seara asta. Cu toate acestea, aș dori să vă rog să acționați inteligent și în mod critic. Așa trebuie să facem toți, pentru că uh, chiar avem de a face cu un maraton durează foarte mult și între timp știm că peisajul politic din Europa nu privește, nu arată foarte prietenos. Deci haideți să rămânem critici. Domnul Gualtieri, mulțumesc. Cred că putem încheia astfel ședința noastră. Următoarea reuniune comună Econ Buget pe această temă va avea loc în 23 ianuarie la ora 4. În regulă, vă mulțumesc foarte mult. Se încheie ședința.